So, ich darf unsere heutige Sitzung eröffnen. Deschidem lucrările uh, comisiei noastre. Am început cu o întârziere de 10, 10 minute pentru că între reuniunea coordonatorilor și uh, reuniunea comisiei a trebuit să fie repornit sistemul de transmitere a reunii noastre pe internet. Bine ați venit! Și haideți să începem. Avem o ordine de zi relativ scurtă. Nu știu dacă există dorințe de modificare a acesteia, vă rog, sau nu. Foarte bine. Atunci putem începe. Comunicările preș- președintelui. Aș dori să vă spun pe scurt ce am decis la reuniunea coordonatorilor. Și anume, pentru că ieri negocierile amendamentelor de compromis s-au încheiat uh, destul de bine. Asta înseamnă că o să ne putem respecta termenul de votare de miercurea viitoare. Dacă până marți nu vor uh, apărea probleme uh, serioase. Dacă vor apărea asemenea probleme serioase, săptămâna viitoare va trebui să decidem dacă amânăm data votării mandatul nostru se încheie în data de 8 decembrie. Până atunci trebuie să prezentăm raportul uh, final și um, acest raport final împreună cu, recomand, cu recomandările este prevăzut um, să ajungă în plenară în decembrie. Apoi, în legătură cu săptămâna viitoare, Secretariatul ne-a asigurat că în această săptămână lista de vot și amendamentele de compromis vor fi trimise tuturor, astfel încât fiecare uh, să aibă posibilitatea ca uh, până miercuri după masa să citească și să reflecte pe marginea tuturor acestor amendamente. Apoi, am decis ca în a treia săptămână din noiembrie să organizăm o o audiere suplimentară și o altă reuniune a coordonatorilor. Audierea uh, suplimentară are scopul discutării uh, laundromatului, cazului laundromat, um, spălării de bani din Azerbaijan și cazul Sloveniei, uh, unde Parlamentul a demarat o anchetă privind un caz de spălare de bani din nou. Există apoi și alte cazuri pe care nu o să le discutăm în această audiere. Ieri s-a aflat, de exemplu, că există noi uh, măsuri investigative vis-a-vis -vis de foști membri ai guvernului uh, din uh, Portugalia în legătură tot cu scandalul Panama. Și recomandările care vor fi care ar trebui să fie prezentate în ședința plenară um, sunt în mâinile grupurilor politice până la urmă, astfel încât uh, până în a treia săptămână din decembrie, grupurile politice pot să negocieze recomandările, măsurile uh, legislative un cuvânt de spus vor avea Comisia Libă și Comisia eh, Econ. Grupurile politice vor avea un cuvânt de spus în ceea ce privește acordurile interinstituționale și apoi, când vine vorba de constituirea unor viitoare comisii eh, de anchetă, prerogativele viitoarelor comisii de anchetă, toate aceste lucruri vor fi uh, decise apoi de întregul uh, Parlament. Și toate aceste recomandări vor fi prezentate până în decembrie. Și ultimul punct. Astăzi este ultima reuniune la care vicepreședintele comisiei noastre, Fabio De Masi, va fi alături de noi în comisie și aici la prezidiu. Aș dori să-i mulțumesc din inimă pentru cooperare, chiar dacă nu am fost întotdeauna de aceeași părere. Îi urez succes în noua noua sa calitate de membru al Bundestagului german. Felicitări! So, wir kommen dann uh, zu unserer Tagesordnung. Și am ajuns la ordinea de zi, și anume discutarea amendamentelor depuse pentru, pe marginea celor uh, două uh, rapoarte și dau în primul rând cuvântul lui Iepe Cofot. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele raportorilor, aș dori să vă uh, mulțumesc pentru toate amendamentele depuse, 1400, mai mult de 1400 de amendamente pe care le-am uh, examinat cu mare grijă. Multe dintre acestea au fost foarte, foarte utile. Aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră, din toate grupurile politice, pentru participarea activă în redactare a amendamentelor de compromis. Am avut mai multe runde de întâlniri cu raportorii din umbră. Ultima a fost ieri, a durat mai mult de trei ore și chiar am reușit să încheiem activitatea politică și uh, am reușit să redactăm amendamente de compromis pe marginea tuturor aspectelor politice în acest raport și ne bucură colaborarea pe care au dat dovadă toate grupurile politice. Nu aș dori să prezint lucrurile în detaliu, însă ceea, ceea ce aș dori să precizez este că pentru noi și pentru mine, în calitate de raportor, uh, a devenit clar cât de important este acest raport în combaterea uh, fraudei și evaziunii fiscale și vedem, după cum am aflat și astăzi, că apar noi cazuri uh, în continuu. Deci, chiar dacă am făcut o muncă extraordinară în comisia noastră, prin intermediul audierilor organizate, misiunilor organizate, nu am nicio urmă de îndoială că follow-up-ul măsurilor ulterioare după adoptarea acestui raport vor fi foarte importante pentru a păstra presiunea în sensul combaterii evitării, uh, evitării uh, fraudei fiscale și așa mai departe. Am înțeles că mandatul ni se, înche- se încheie în decembrie, însă uh, valoarea muncii noastre este demonstrată de reacțiile din partea Comisiei Europene, de exemplu. Nu aș dori să mă mai lungesc, ci din potrivă să ascult uh, părerile colegilor din comisia noastră și aștept cu nerăbdare o co- cooperare viitoare în această comisie sau într-o nouă structură pe viitor. Vă mulțumesc! Îți mulțumesc, Iepe. Coraportorul nu este prezent. Cred că Uh, se ocupă de aspecte politice interne în Republica Cehă. Am o întrebare înainte să dau cuvântul altor colegi. În momentul în care am lucrat la redactarea amendamentelor de compromis, am acoperit toate recomandările. Am înțeles eu bine, deci pentru fiecare, pentru fiecare recomandare avem un amendament de compromis, astfel încât la vot, la sfârșit, dacă votăm uh, pentru fiecare amendament de compromis, putem să redactăm uh, un, o listă de vot uh, suportabilă. Deci au fost 667 de amendamente la un raport, din nou uh, șapte, mai mult de 700 la celălalt raport, deci mai mult de 1400 de amendamente în total. Și ne, ne pot spune ceva în, legăt- în legătură cu aceste amendamente de compromis? Am discutat toate alineatele și există amendamente de compromis pe marginea tuturor alineatelor cele mai importante. În anumite cazuri a trebuit să păstrăm textul original, însă am făcut acest lucru în urma acordului pronunțat de toți raportorii de, din umbra. Deci, din punct de vedere politic, am discutat toate alineatele și am ținut seama de toate amendamentele care au fost depuse. Și, și aș dori să insist asupra unui aspect. Este foarte important pentru noi când redactăm un raport într-o comisie de anchetă. Nu este un uh, raport uh, tradițional și tocmai de aceea am încercat să obținem o majoritate cât mai cuprinzătoare. Când vine vorba de concluziile uh, comisiei noastre, acestea uh, trebuie să fie documentate foarte bine și când vine vorba de recomandări, după cum am spus, domnule președinte, am discutat fiecare recomandare în parte, aș putea să vă dau detalii, însă probabil că reuniunea noastră s-ar lungi prea mult dacă aș face acest lucru. Eu sunt convins că am găsit compromisurile necesare pe marginea chestiunilor uh, principale din recomandări. Vă mulțumesc! Dau acum cuvântul raportorilor din Umbra. Primul este Ludec Niedermayer din partea PPE. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, dar și secretariatului și personalului grupurilor politice. O remarcă cu un caracter mai, mai uh, general. Agenda privind uh, chestiunile fiscale a devenit uh, una foarte oportună în acest moment, pentru că situația fiscală generează impresia lipsei de echitate. Și pe plan global, cred că Uniunea Europeană are un rol important de jucat pentru a îmbunătăți uh, situația peste tot în lume. Și cred că Parlamentul European ar trebui să fie mândru de activitatea sa în acest domeniu din ultimii 2-3 ani. Dosarul Panama, scandalul dosarului uh, Panama este puțin diferit uh, față de LuxLeaks, pentru că se acoperă o perioadă lungă de timp, um, se are și un domeniu de aplicare mult mai uh, cuprinzător, există un rol mult mai puternic al care revine statelor din exteriorul Uniunii Europene, unele dintre acestea par să promoveze tocmai practicile pe care noi le considerăm a fi greșite. Am văzut că trans, uh, viram, virarea unor bani, unor societăți comerciale, uh, ca cele pe care le-am discutat, uh, pare să fie o chestiune metodică care permite sustragerea de fonduri uh, financiare din anumite economii. Pe parcursul activității comisiei noastre, cred că am uh, strâns un volum mare de informații, am înțeles mult mai bine problemele și cred că în urma activității noastre, nu doar Parlamentul European, dar întreaga societate vor avea de câștigat. Care este procedura? După cum știți, Calendarul este unul ambițios, însă cred că îl putem respecta, avem cu toții același obiectiv, sau cel puțin acest lucru a reușit în urma reuniunii raportorilor din umbră. Ne dorim cu toții un raport de calitate care să devină o sursă de inspirație și care să se bucură de un puternic sprijin politic. După cum a afirmat deja raportorul, există un acord politic, chiar dacă formularea anumitor amendamente de compromis rămâne deschisă. Ceea ce m-a încurajat pe mine a fost să văd că uh, ne înțelegem, că avem aceeași uh, viziune Uh, și cred că acest lucru ne va permite să găsim formularea care se va bucura de cel mai cuprinzător sprijin. Desigur, trebuie să ajungem la un compromis, însă un compromis bun care să se bazeze pe fapte, un compromis care să propună niște soluții fezabile și eficiente. Și aș dori să insist asupra unor puncte care, din punctul meu de vedere, sunt foarte importante. În primul rând, cred că ar trebui să facem o deosebire între practicile ilegale și uh, cele care, din păcate, uneori uh, sunt legale, chiar dacă nu sunt uh, corecte, pentru că avem nevoie de două abordări uh, diferite. Dacă există măsuri uh, ilegale, atunci legea ar trebui să fie mai bine respectată, impusă mai bine. Trebuie să vedem dacă legislația este bună sau dacă poate fi, poate fi îmbunătățită. Și, în general, nu susțin uh, neapărat crearea unui nou cadru de, reg- de reglementare sau uh, crearea unor noi instituții. Ar trebui să vedem dacă cadrul de reglementare și instituțiile existente funcționează suficient de bine. În același timp, trebuie să încercăm să vedem dacă există lacune care ar trebui să fie acoperite. Codul de conduită, de exemplu, de exemplu, ar trebui să uh, fie îmbunătățit. Apoi, tot ca o abordare generală, cred că trebuie să ne preocupă cauzele și nu neapărat simptomele acestor probleme. Raportul uh, inițial a reprezentat un foarte bun uh, punct de plecare și trebuie să ne asigurăm că îl îmbunătățim. Pentru a obține raportul pe care îl uh, merităm și pentru a obține sprijinul unei majorități a eurodeputaților. Trebuie să recunosc că raportorii, secretariatul, experții comisiei noastre ne-au uh, ajutat foarte mult din acest punct de vedere și împreună cu grupul meu politic o să încerc și eu să contribui la succesul acestui raport și la votarea la timp a acestui în comisie și în plenară. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Ludec Niedermayer. Aș dori să uh, exprim sprijinul pentru un punct specific, și anume să facem uh, diferența între, între evaziune fiscală și evitarea uh, plății impozitelor. Evaziunea evaziunea fiscală este ilegală, însă evitarea uh, plății impozitelor în anumite cazuri uh, este permisă tocmai de forma cadrului legislativ care eventual trebuie să fie îmbunătățit uneori. Vine rândul acum socialdemocraților, dau cuvântul lui Evelyn Reckner. Vă rog. Vă mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc și eu raportorului care a muncit uh, extraordinar. Mulțumesc și raportorilor din uh, Umbra care și eu au, au participat la redactarea acestui raport. Eu aș dori să insist doar asupra a trei aspecte pe care le-am învățat în urma activității uh, comisiei noastre. În primul rând, nu trebuie să plecăm din Uniunea Europeană pentru a găsi uh, societăți uh, tip cutie, cutie poștală, offshore-uri, jurisdicții fiscale ciudate și așa mai departe. În al doilea rând, fără ajutorul băncilor private, fără ajutorul unor avocați, fuga acestor capitaluri nu ar fi uh, posibilă. În al treilea rând, nu, nu doar cadrul legislativ din Uniunea Europeană ar trebui să fie uh, îmbunătățit, ci și uh, să ar trebui să controlăm mult mai bine respectarea legisla- legislației existente. Acum, în ceea ce privește amendamentele, socialdemocrații au depus 172 de amendamente tocmai pentru a îmbunătăți acest raport și pentru a insista asupra acestor puncte centrale societățile comerciale de tip uh, uh, cutie poștală. Există foarte multe forme posibile și cred că avem uh, multe lucruri de făcut pentru a îmbunătăți situația. Și cred că trebuie să pornim de la dreptul uh, întreprinderilor, dreptul uh, societăților comerciale, să ținem cont uh, și de uh, acest aspect. Apoi, conceptul sediului unde se desfășoară activitatea din punct de vedere digital trebuie să fie mult mai bine și mult mai clar definit. Deja acest concept reprezintă o problemă și cred că această problemă, dacă nu vom face nimic pe viitor, chiar se va agrava. Și apoi, um, lista um, neagră a um, celor care păcătuiesc din punct de vedere fiscal trebuie să uh, fie, um, trebuie să includă și pe um, și jurisdicțiile europene care uh, permit până la urmă uh, evaziunea fiscală. După cum am spus, avem foarte multe lucruri de făcut aici, în Uniunea Europeană și chiar dacă aceste măsuri ar fi, sunt dificile, trebuie să le facem pentru a ne păstra credibilitatea. Și apoi, pentru a ajunge la o justiție fiscală, uh, atrag atenția asupra uh, celor spuse de domnul Juncker, care a spus că în Consiliu ar trebui să se renunțe la votul în unanimitate pe aceste chestiuni. Și apoi, știți miile de miliarde de euro care ne lipsesc în, uh, la bugetul european. Deci, Cred că aceste sume ar trebui să ne determine să fim uh, foarte uh, hotărâți, să găsim formulări foarte uh, clare când vine vorba de varianta finală a raportului comisiei noastre de anchetă. Acești bani ne lipsesc deja, nu este al 12-lea ceas, deja am trecut dincolo de al 12-lea ceas și cred că a venit momentul să ne trezim să ajungem la rezultate pentru ca impozitele echitabile să nu rămână niște vorbe goale. Vă mulțumesc, domnule Regner. Sunt de acord cu toate cele spuse de dumneavoastră și nu cred că este o problemă a PP-ului. Nu există niciun fel de diferență între grupurile noastre politice. Foarte bine. Și acum are cuvântul ECR. Domnul Ciambațchi este înlocuit de vicepreședintele grupului. Vă rog. Kiitos arvoisa puheenjohtaja kiitos kollegoille vir- Mulțumesc Aș vrea să le mulțumesc colegilor, uh, funcționarilor și toți cei care s-au uh, implicat în activitatea Comisiei PANA. Am colaborat foarte bine și mă bucur să văd că am ajuns cu acest raport în uh, etapa finală. Acesta trebuie să fie începutul unei munci de lungă durată, deci nu aici se încheie acest proces. Și așa cum au spus și alți colegi, cu aproape 700 de amendamente nu e ușor să ajungi la uh, un compromis. Amendamentele pot fi împărțite în uh, două categorii, cele care se referă la formulare sau nu sunt atât de importante și cele care propun ceva nou. Uh, deci cele care se feră la formulare sunt importante. Deci se vorbește despre spălarea de bani, despre Monsac uh, Fonseca. Pe de altă parte, există amendamente cu privire la cooperarea între diferitele instituții europene și statele membre. Eu sper că munca noastră a Comisiei PANA va fi un termen de referință și pe viitor. De aceea e important ca noi să fim preciși și exhaustivi în legătură cu aceste aspecte și cu alte aspecte cheie din raport, deși uh, textul final va fi destul de lung. Referitor la noile inițiative prezentate în amendamente, cu bucurie am văzut că uh, unele dintre ele vorbeau cât de importantă este politica comercială a Uniunii Europene. Un lucru pe care l-am tot spus eu și, din păcate, s-au făcut prea puțin în acest domeniu. E important să vedem cum se face și planificarea fiscală în UE, care este răspunderea corporatistă și, de asemenea, să fim atenți la poziția orașului Londra ca paradis fiscal, mă scuzați, în cadrul actualelor negocieri pentru Brexit va fi foarte important să ne asigurăm că avem o foaie de parcurs uh, clară pentru a continua uh, munca uh, Comisiei PANA și pentru că această comisie să devină permanentă. Bineînțeles că poate că noi facem acum niște cereri care nu sunt realiste acum, în următorii ani, deci până în anii 2020, însă din punct de vedere politic nu ar trebui să dăm tonul, să arătăm ce poate fi posibil agenda de transparență nici măcar n-ar fi existat dacă noi uh, uh, am fi făcut doar ce era posibil în trecut. De pildă, un lucru pe care trebuie să-l uh, soluționăm. Rolul problematic al celor patru mari firme de audit, care de multe ori sunt atât uh, companii de audit cât și consilieri fiscali, pe lângă alte roluri pe care le au acești uh, Big Four. Deci, oricum, acest raport e o șansă pentru noi și sper ca foarte multe amendamente utile să fie utile, să fie incluse în raport. Eu am înaintat 23 de amendamente, am colaborat strâns cu mai mulți colegi, amendamente care se referă la elemente relevante. Unele au ca scop clarificarea textului raportului, însă prezintă și inițiative noi care ar ajuta Uh, semnificativ uh, progresele Comisiei PANA. Împreună cu colegii am subliniat nevoia de a defini precis ce înseamnă fraudă, evaziune, eludare, uh, evitare de plătirea taxelor. De asemenea, protecția jurnaliștilor de anchetă, a celor care trag un semnal de alarmă de pe urma diferitelor uh, forme de represiune, cum ar fi uh, boicotarea sau uh, trimiterea în judecată chiar. De asemenea, politicile comerciale care ar trebui să fie mult mai bine uh, reglementate. De asemenea, să nu uităm că trebuie să sprijinim eforturile UE de a uh, elabora o listă exhaustivă cu jurisdicțiile care nu cooperează în acest domeniu. Această listă ar putea fi folosită și în politica de dezvoltare. Și când ne gândim la Banca Europeană de Investiție sau la BERD, la modul în care aceste bănci își stabilesc portofoliul de investiții și acolo trebuie să fim atenți referitor la politicile de dezvoltare. UE ar trebui să ajute țările pe care le ajută să, a, să înființeze niște registre de companii transparente. Uh, deoarece deocamdată în multe din aceste țări conturile bancare ale companiilor nu sunt accesibile, deci e greu să vezi care e impactul fraudei și evaziunii fiscale asupra finanțelor acestor țări. Acum, grupul ALDE. Da, UIS. Bitte schön. Presidente, cada vez lo dice mejor. Doamna Pagazartundua Ruiz. Mulțumesc, domnule președinte, mi-ați pronunțat numele mai bine. Astăzi, deci, din ce în ce mai bine. Deci, până la urmă o să reușiți. Colegii care au luat cuvântul înaintea mea Ehm, s-au referit la lucruri pe care și eu aș fi vrut să vi le transmit aici. Am învățat foarte multe în aceste luni și deși se încheie munca noastră aici, de fapt munca nu se încheie. Deci mai sunt foarte multe de făcut și la reuniunea coordonatorilor deja eh, s-a conturat această idee uh, cum anume vom face noi pentru a asigura un follow-up permanent. Acum că am aflat atâtea lucruri <laughs> uh, interesante, nu ar fi păcat să nu profităm de toate acestea. E drept că secretariatul uh, a făcut o treabă excelentă eu aș avea acum câteva observații. În primul rând, să punem capăt amnistiilor fiscale. Deci sunt uh, un stimulant pentru ca țările membre să nu facă lucrurile așa cum trebuie. Am văzut ce se face când nu ai sancțiuni la nivel național sau comunitar. E nevoie de niște elemente cheie. Liste, despre, cum, despre care s-a vorbit, liste și sancțiuni. Liste cu țări terțe care reprezintă risc înalt de spălare de bani, și liste cu jurisdicții care nu cooperează în domeniul fiscal. De asemenea, lipsesc resurse. Am văzut că, din păcate, Comisia nu poate să vadă dacă sunt puse în practică elementele calitative din directiva împotriva spălării de bani. Aceasta e o investiție. E o investiție care va avea efecte, deci pentru a avea o fiscalitate corectă. E nevoie de asemenea de schimburi automate Uh, de informații. Altfel nu putem combate spălarea de bani și frauda. Am văzut, am înțeles noi aici că sistemul de spălare de bani e foarte bine uh, organizat și am văzut că, din păcate, scuturile pe care le avem noi pentru a ne proteja au foarte multe neajunsuri. Intermediari, bănci, gestionari de patrimoniu, avocați, aceștia au fost uh, elementele cheie pentru a crea acest sistem de evitare a impozitelor. Acum încă un element. Avem lista cu cei care nu au vrut să coopereze și de asemenea problema legată de blocajul Consiliului, care a blocat practic uh, situația. Ne-a lipsit colaborarea statelor membre, a anumitor instituții europene, a particularilor, a anumitor entități. Știm că sunt niște probleme existente. Cetățenii știu și ei că există aceste probleme și aceste situații de neajunsuri. s-au făcut aceste uh, filtrări de informații care ne-au deschis ochii tuturor asupra uh, situației și acum trebuie să recăpătăm încrederea cetățenilor prin niște acțiuni concrete. Știm că asta e o slăbiciune uh, a sistemului nostru și noi avem un contract democratic cu cetățenii, de aceea trebuie să facem ceva. Acum, referitor la textul, amenda- uh, textul raportului, multe din amendamente sunt interesante. Eu cred că vom avea un raport foarte bun cu niște recomandări foarte utile, însă ca să închei, aș vrea să spun că avem nevoie de niște date statistice fiabile legătură cu magnitudinea evaziunii fiscale și în legătură cu impactul uh, acestui fenomen asupra uh, finanțelor statelor membre. Noi uh, vorbim așa din date pe care le auzim pe aici pe acolo, cam aproximative, deci ar trebui ceva mai concret. Încă un lucru despre care s-a vorbit să nu mai fie nevoie de unanimitate la Consiliu pentru a legiui în domeniul fiscal. S-a vorbit despre această recomandare a Comisiei. Într-adevăr, așa e. Dacă nu se renunță la unanimitate, nu vom depăși situația. Și nu trebuie să avem aici doar vorbe, ci niște fapte politice uh, eficace din punct de vedere al publicului. Acum, crearea unui nou centru de coerență în ceea ce privește politica impozitară a Uniunii, da, aș fi un pas bun. Există neajunsuri în ceea ce privește sistemele de informații financiare. Există multe nereguli, incoerențe în legătură cu capacitățile acestor entități și pentru a descuraja uh, uh, evaziunea, poate că ar fi bine să simplificăm și criteriile de a avea acces la fondurile europene. Deci astfel am uh, descurajat pe cei care produc nereguli sau fapte ilicite. Acum, protecția denunțătorilor. Eu aș uh, salva propunerea de la taxe 1 de a avea uh, acea comisie independentă. Deci, și încă o dată mulțumesc tuturor și repet, munca noastră nu s-a încheiat. Maite? Vă mulțumesc, Maita. Am ajuns la reprezentanții GUE are cuvântul Fabio de Masi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să profit de această ocazie pentru a mulțumi președintelui, vicepreședinților, raportorilor, coordonatorilor, secretariatului, angajaților celorlaltor grupuri politice pentru colaborarea excelentă, chiar dacă nu întotdeauna am avut aceeași părere, am avut o relație foarte bună, uh, foarte bună și regret faptul că trebuie să părăsesc Parlamentul European. În momentul în care am intrat în Parlamentul European a avut loc uh, scandalul LuxLeaks, imediat după aceea dosarul Panama și acum o să fac un uh, pariu public înainte de sfârșitul acestui mandat legislativ o să asistăm la alte scandaluri legate de impozite și dacă acest lucru nu va fi, nu, nu se va întâmpla, vă fac cinste cu, la fiecare cu câte o porție de cartofi prăjiți în uh, piața Flaje aici în Bruxelles. Drept urmare, sarcina Parlamentului European este ca de la un raport la altul să îmbunătățească cadrul legislativ, acolo unde acesta nu este suficient. Tocmai de aceea mie mi se pare important și mă va preocupa acest lucru și în uh, Bundestagul german uh, ca guvernul uh, viitorul guvern german, indiferent de culorile sale politice, să respecte justiția fiscală. Pentru mine este important să nu renunțăm la poziția adoptată de Parlamentul uh, European când vor fi negociate împreună cu Consiliul și cu Comisia noua directivă privind uh, combaterea spălării de, de bani. Uh, de exemplu, stabilirea unor sancțiuni atunci când băncile, avocații și alți intermediari uh, ajută, de fapt, uh, cei care doresc să devină evazioniști fiscali. Uh, BaFin, o, o instituție federală financiară din uh, Germania, a făcut o, uh, o evaluare și a ajuns la la concluzia că nu, a, că nu a existat o încălcare sistematică a cadrului legislativ, deci mi se pare că până la urmă cadrul legislativ trebuie schimbat, pentru că în trecut sancțiunile prevăzute de acestea erau mult prea uh, mult prea uh, relaxate. Ludec uh, Niedermayer ne-a spus că uh, s-a referit la acest grup internațional privind uh, integritatea uh, financiară nu funcționează suficient de bine. Eu cred că nu ar trebui să avem o poziție mai slabă decât cea din Comisia Taxe. Deci, uh, grupul privind uh, codul de conduită ar trebui să își uh, îmbunătățească, activitatea. Pentru noi ar fi o, o linie roșie dacă uh, diplomații consideră că acest uh, grup nu funcționează suficient de bine. Noi nu putem să adoptăm o poziție mai slabă față de această, față de această poziție. Apoi, în, în ceea ce privește listele ne, negre, privind uh, uh, impozitele zero, nu, nu cred că criteriile trebuie să fie mult mai uh, stricte din acest punct de vedere când este redactată această lită, uh, listă. Apoi, Accountancy Europe, care este asociația firmelor de audit din Europa, au, a avut un lobby puternic, au, a criticat mai ales reprezentanții social-democraților uh, și pe noi din GUE. Pentru mine, criticile uh, acestei asociații firmelor de audit este o, un motiv de a fi uh, mândru, tocmai pentru că activitățile acestor societăți ar trebui să fie separate și trebuie să ajungem în situația în care aceste societăți de audit să, să fie uh, nevoite să obțină o licență, o autorizație din partea Uniunii Europene și aș, aș regreta profund dacă dorințele acestor lobbyiști s-ar reflecta în forma finală acestui raport. Și apoi, în concluzie, aș dori să spun, am trecut prin, acest, uh, prin aceste scandaluri și cel mai important lucru este schimbarea, îmbunătățirea prerogativelor Parlamentului European. Este vorba până la urmă de uh, faima și de renumele acestei instituții. Din punctul meu de vedere, avem nevoie de o comisie permanentă care să se ocupe de aspecte uh, fis, uh, fiscale, apoi să avem uh, dreptul de a uh, Uh, cere de a invita și a obliga cei invitați de noi să vină în fața, în fața comisiei uh, noastre și să avem un adevărat acces la documentele pe care le cerem, pentru că dacă nu, uh, devenim ridicoli prin activitățile noastre. Și în rest, nu rămâne decât să urez succes comisiei dumneavoastră și o să urmăresc Uh, cu mare interes uh, lucrurile, uh, lucrurile din Germania. Am două remarci în ceea ce privește impozitul zero. Sunt de acord. Este un subiect controversat în, în Uniunea Europeană pentru că există 35 de jurisdicții, fiscale unde cota de impozitare este zero sau aproape de zero și <laughs> am văzut acest lucru și nu ar, nu, nu ar trebui să ne limităm la a regreta acest lucru. Eu chiar aș spune că trebuie să cerem o modificare pe acest punct, pentru că pe acest punct președintele Comisiei a afirmat că din punctul său de vedere, dacă toată lumea respectă cadrul legislativ, nu ar mai exista paradisuri fiscale în Europa, ceea ce nu este adevărat, așa cum am văzut în urma activității noastre. Și acum îi dau cuvântul lui Molly Scott Cato. I'd like... to Mulțumesc, domnule președinte. Și eu ar vrea să Mulțumesc coraportorilor pentru treaba minunată. Știu că mulți dintre noi zic că e o formalitate, însă de data asta chiar așa este. A fost o treabă enormă, deci le mulțumesc lor și personalului din secretariat. Deci, practic, o să ne apropiem de datele limite, ceea ce e extraordinar. Calitatea acestei munci se referă, se oglindește și în faptul că vom avea niște recomandări care, e clar, după aceea e important să avem practic o majoritate clară, un sprijin universal pentru acest raport. Noi reprezentăm pe cetățenii europeni care sunt scandalizați la reacțiile uh, oficiale, la uh, aceste scandaluri financiare care au tot avut loc. Noi știm, cu Comisia colaborăm bine, însă problema e cu Consiliul. Consiliul ar trebui să reprezinte aceiași cetățeni pe care reprezentăm și noi, însă ei, ă, țările membre, s-au lăsat prinse în ă, acest joc al uh, companiilor care practic de multe ori uh, instigă țările unele împotriva altora. Deci trebuie să fim uh, încrezători și să facem presiuni în continuare asupra Consiliului pentru ca acesta să ia măsurile pe care noi uh, le considerăm eficiente în a pune capăt fraude și evaziunii fiscale. E clar, recomandările trebuie să fie clare pentru a putea fi implementate ușor. Și e răspunderea noastră să facem asta, să venim cu niște recomandări clare. Și cred că dacă o vom face, atunci chiar putem uh, recâștiga încrederea cetățenilor în instituțiile europene, mai ales când vedem cât uh, presiune se face acum asupra democrației, cum oamenii nu mai au încredere. Deci trebuie să le arătăm cetățenilor că lucrăm în, în slujba lor. Acum, o să vă spun care sunt câteva aspecte importante pentru VES din punct de vedere fiscal. În primul rând, concluziile raportului arată clar că aceste activități care um, arată că s-a încălcat cea de-a treia directivă antispălare de bani, deci aceste măsuri arată clar că directiva nu se implementează așa cum trebuie. Deci trebuie să fim siguri că sunt detectate activitățile de spălare a banilor și la actuale negocieri trebuie consolidată poziția. De asemenea, au existat controversate în legătură cu uh, a arăta cine e vinovat clar. Ca britanică, aș spune și eu, uh, că țara mea e un paradis uh, fiscal. E normal să fie uh, criticată. Peste jumătate din companiile înregistrate uh, și despre care se vorbește în Panama Papers erau înregistrate în insulele Virgine, teritoriul britanic. Știu că Marea Britanie e implicată foarte tare în um, această rețea internațională de spălare de bani. City of London e practic aici un cap de pot, practic. Uh, sunt uh, dezamăgită de ce se întâmplă în țara mea și ar trebui cu toții să avem curajul să spunem lucrurilor pe nume, chiar dacă ne doare. Acum, în ceea ce privește actorii cheie, spălarea de bani, Bine, avem state membre, dar avem și toți intermediarii, avocații și așa mai departe. Un raport a arătat că intermediarii sunt esențiali și știm că există bănci, avocați, uh, rău intenționați care au încurajat uh, evitarea și evaziunea fiscală. Unii n-au raportat cazuri de spălare de bani și chiar au ajutat la aceste cazuri. Și din informațiile scurse în legătură cu Monsac Fonseca știm că există entități uh, clare care asta fac. Și există, bineînțeles, și plutocrați în toată lumea care cred că nu ei trebuie să plătească impozite. Am auzit acum de la dromad, de scandalul din Slovenia și cu siguranță și alte uh, cazuri vor apărea. De aceea trebuie să avem o reacție instituțională permanentă. N-a avut rost să mm, petrecem 18 luni pentru a cerceta aceste cazuri fără să existe un follow-up. De aceea avem un amendament în care spunem că e important ca Parlamentul să aibă o comisie permanentă de anchetă, nu doar referitor la asta, ci toate chestiile ce țin de uh, malpraxis în, în general și de sistemul european. O astfel de comisie ar trebui să aibă puteri de a încheta scandalele de spălare de bani, scandalurile de spălare de bani, ar trebui să aibă puterea de a uh, Uh, solicita documente și de a cita martori. Am făcut o treabă bună, am reușit să colaborăm și o muncă foarte importantă care depășește uh, politica fiscală și aceste scandaluri fiscale. E vorba aici de a reconstrui, uh, recâștiga încrederea cetățenilor în sistemul european și deci ar trebui să fim mândri de munca noastră și să ne dorim ca aceste recomandări să fie puse în practică. Îți mulțumesc. Molly, David Coburn este ultimul în care a cămut numele grup, grupurilor politice. După aceea vom continua cu Thomas Mann. Ok, Herr President. Um, two reports that... Cele două rapoarte pe care le va adopta această comisie și amendamentele demonstrează clar că acest loc nu e decât o uzină de reglementare, mai mult ca niciodată. Se vede clar că această instituție respectă puțin intimitatea, înțelege puțin cum funcționează afacerile și comerțul și nu prea înțelege că indivizii privați și companiile sunt cei care creează bogăția în lumea asta. Acest lucru va fi nociv pentru companiile și cetățenii europeni. Cu cât se impune mai multă reglementare companiile, acestea vor fi sufocate antreprenorii și companiile vor părăsi Uniunea Europeană și astfel va avea de suferit în continuare creșterea economică. Marea Britanie are un trecut lung uh, de mm, reglementare din partea Bruxelles care a făcut atât de rău companiilor și de aceea alegătorii britanici au ales să iasă din Uniunea Europeană. Marea Britanie și Londra, descătușată de acest dinozaur uh, sclerozat. Asta ne va ajuta noi să demonstrăm cum o dereglementare favorabilă companiilor va duce la crearea de locuri de muncă și la creștere economică pentru toți cetățenii. Eu cred că dumneavoastră sunteți îngroziți de acest exemplu pe care vi-l prezint eu, deoarece UE nu e decât un monstru care absoarbe din ce în ce mai mulți bani pentru a plăti din ce în ce mai mulți eurocrați. Și dumneavoastră nu doriți, nu înțelegeți de ce oamenii doresc să se reducă impozitarea. De ce să dăm bani guvernelor care să-i arunce pe fereastră? Ei bine, noi o să transmitem o undă de șoc întregii Europei și mulți alți oameni se vor alătura britanicilor în această încercare de a ieși din Europeană. Sunt sigur de asta. David nu prea înțelegem în niciun fel uh, și nu suntem înțelegători față de concurența neloială în domeniul impozitării. Not only. Și, din păcate, Marea Britanie se află la vârful uh, listei celor care recurg la această competiție neloială din punct de vedere fiscală. Suntem de acord că banii, sunt, uh, banii contribuabililor sunt importanți, însă trebuie să clarificăm uh, problemele fiecare are dreptul să-și păstreze banii și dacă cetățenii nu-și pot păstra, nu-și vor păstra banii, nu vor fi de acord. Munca grea trebuie să fie răsplătită, nu birocrația. Și mie mi se, eu mă tem că Europa este o birocrație și Marea Britanie va da un exemplu lumii despre uh, cum se pot face afaceri, cum putem uh, să protejăm uh, cetățenii cum le putem permite să-și păstreze banii pentru care au muncit, astfel încât aceștia să nu ajungă la birocrați uh, care îi vor uh, risipi. Da, vom vedea ce se va întâmpla cu Brexitul până la urmă, dau acum cuvântul altor colegi. Thomas Fan din partea PP este primul. Mulțumesc, domnule președinte. Toate intervențiile de până acum au fost caracterizate de puțină uh, uh, umilință, cu excepția ultimei, poate, poate ultimul coleg ar trebui să meargă la niște cursuri despre ce înseamnă economia socială de piață. Mi se pare foarte bine că am spus foarte clar că suntem o comisie de anchetă și nu doar o comisie extraordinară, cu niște, și am avut niște mandate foarte clare. Aș dori să-i mulțumesc coleg, colegului nostru uh, Fabio, cu care am colaborat uh, foarte bine. Um, și, și, mie, mie, și mie mi se pare important să spunem că avem dreptul să avem uh, prerogativa de a cita și de a uh, îi obliga pe martor să apară, uh, să, să apară aici. Apoi, echitatea fiscală este deosebit de importantă. Situația trebuie să se schimbe prin rezultate concrete și vă mulțumesc și pentru forma raportului pe care am putut să o citesc până acum și sper că uh, compromisurile vor merge în direcția impunerii unor sancțiuni, pentru că Werner Lange pe bună dreptate a spus că există anumite diferențe. Există, pe de o parte, posibilitatea evitării plății de impozite, care este o posibilitate legală, chiar dacă nu este prea drăguță. Ei bine, cred că trebuie să, plă- să schimbăm ceva uh, din, acest, din acest punct de vedere și sunt curios să văd care va fi forma finală a compromisurilor. Pentru mine ar fi foarte important ca cele spuse de Jean-Claude Juncker în discursul privind situația unii să fie susținută uh, susținute, să se schimbe sistemul de vot unanim din Consiliu. Nu este posibil ca tocmai în chestiunile fiscale uh, votul unanim este necesar în Consiliu. Nu, trebuie să se poată lua decizii cu o, cu o majoritate calificată. Nu putem ajunge la pro- protejarea paradisurilor fiscale de către anumite state membre. Este inacceptabil. Apoi, subiectul digitalizării. Există Uh, sedii digitale <laughs> care există undeva în uh, atmosferă și trebuie să găsim o soluție. Uh, avem atât de multe societate de tip cu tip oștale în diferite domenii și odată uh, <laughs> și îmi, îmi, îmi aduc aminte de o idee din, uh, din comisie de a crea o, de a înființa o societate comercială cu un capital social de un euro și am reușit să uh, respingem această propunere a, a Comisiei Europene. Uh, și în rezumat, uh, Fabio, dacă o să apară noi uh, cazuri, noi scandaluri, într-adevăr, jurnaliștii o să aibă un rol important pentru descoperirea acestor uh, scandaluri, însă va fi nevoie de activitatea uh, eurodeputaților și să sperăm că pe, pe viitor o să putem să avem o comisie permanentă și uh, ca mandatul comisiei noastre, PANA, să fie unul de succes. Mulțumesc, Thomas Mann. Uh, lista vorbitorilor este puțin mai lungă, însă ultimii trei de pe, de pe listă nu sunt prezenți și ultimul prezent este domnul Haureghi Atondo, vă rog. În primul rând, al, al agradecimiento a los... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să aduc și eu mulțumirile mele celor uh, doi raportori și biroului. Domnule uh, Langen, cred că biroul a fost condus uh, așa după o logică nemțească și a dat dovadă în același timp și de o anumită deschidere pentru a putea aduce aici toate persoanele care erau utile pentru noi. Aș vrea să fac acum un comentariu mm, în general. Nu există niciun parlament sau aproape niciun parlament care să fi făcut uh, uh, o anchetă atât de exhaustivă. Poate că la Parlamentul Belgian s-a făcut totuși ceva și cred că munca aceasta a noastră va fi uh, foarte utilă pentru cauza justiției fiscale, pentru a avea o foaie de parcurs, un drum de urmat, nu neapărat niște măsuri sau recomandări care să fie implementate, ci Uh, ceea ce mi se pare important este că am reușit să uh, punem, să clădim drumul. Și de-a lungul anilor, așa cum spunea și Fabio, vor apărea în continuare tot felul de scandaluri, dar această cauză a justiției fiscale, iată că are, încă, are acum un drum făcut pentru a merge pe el. Și sunt de acord cu ce se spune aici, că trebuie să continuăm într-un fel sau altul, nu știu exact cum. Parlamentul, așa cum spunea și președintele, va hotărâ care este sistemul pertinent, însă important este să avem un fel de observator pentru a putea vedea ce se întâmplă în jur. Eu și grupul meu am prezentat uh, multe amendamente și pot să spun că sunt uh, mulțumit uh, cu multe elemente care s-au obținut aici, însă aș vrea să expun foarte succint trei sau patru chestiuni care cred că n-au fost suficient reflectate în document. În primul rând, cred că ar trebui să extindem în directiva de cooperare lista celor obligați să furnizeze uh, informații, pentru că în directiva împotriva spălării de bani se includ o serie de agenți care se află în circuitul financiar, însă în directiva pentru cooperare această, acești agenți nu apar. Mi se pare absolut esențial ca uh, lista să includă toți acești uh, agenți, uh, fondurile de investiții, cabinetele de avocatură și așa mai departe. Cred că este un element care lipsește în raport. În al doilea rând, ar fi bine ca statele să aibă un scut de protecție față de măsurile de uh, fiscalitate agresivă. Pentru că de multe ori se face publicitate Uh, și se oferă un uh, spațiu de impozitare opac, să spun așa. Deci ar trebui să luptăm împotriva acestei uh, lipse de transparență fiscală. În al treilea rând, cred că ar trebui să fim mai stricți în ceea ce privește interdicțiile în propriile noastre state față de anumite practici care ar putea permite evaziunea fiscală. Și am să dau niște exemple cred că ar trebui să se retragă, de exemplu, autorizația bancară pentru orice instituție care își oferă într-un fel sau altul ajutorul pentru evaziunea fiscală. Ar trebui să interzicem um, contracte publice uh, pentru acele companii uh, care sunt operaționale în paradisurile fiscale sau să interzicem deschiderea de conturi bancare sau de societate uh, pentru persoane fizice și juridice în țările care sunt incluse în această listă a paradisurilor fiscale. Toate aceste elemente nu apar suficient de clar. Și deși statele membre au obligația de a implementa aceste măsuri, e important în același timp ca documentul nostru să reprezinte o foaie de parcurs la nivel global, pentru ca după aceea să fie utilizat mai ușor. Și un ultim comentariu. Cred că este esențial ca Europa să facă o armonizare pentru a vedea uh, nivelul de uh, bani cash care se pot utiliza. De exemplu, în Franța se spune că nu se poate plăti cu uh, mai mult de 1000 de euro. În numerar. Deci, uh, iată mm, elementele pe care doream să le prezint. Bineînțeles, am uh, făcut și amendamente pe această temă și le menținem. Mulțumesc. De letzte punct. Vă mulțumesc. Ultimul punct amintit de dumneavoastră nu ține de competențele noastre și avem diferite propuneri privind uh, folosirea banilor în numerar. Există uh, tradiții diferite în Europa și cred că acest punct ar trebui uh, să fie rezolvat printr-o procedură uh, legislativă ordinară. Și eu am atitudine foarte sceptică vis-a-vis -vis de reducerea posibilităților de a plăti în numerar. Însă, după cum am spus, este o altă discuție. Următoarea pe lista de vorbitori ar trebui să fie Ana Gomez, însă și-a luat rămas bun pentru a participa la votarea din Comisia Libe. Apoi domnul Fan uh, de Candelare trebuie să participe la o votare din altă comisie. Deci, dacă nimeni altcineva nu mai dorește să ia cuvântul acum, uh, dau cuvântul domnului Coburn. What the gentleman's saying about... Mulțumesc, domnule președinte limitând posibilitatea de a utiliza numerar, practic arătăm că nu înțelegem deloc cum funcționează afacerile. Nu știu cum puteți să spuneți așa ceva. E clar că nu înțelegeți nimic din lumea de afaceri și a jurisdicției de piață. Uh, Există asemenea sisteme și în regiuni și în uh, țări care fac parte din jurisdicția brit- uh, britanică. Când, uh, dacă, dacă ați, de, da, depinde, depinde de statul din care faceți parte, dacă se poate impune ideea dumneavoastră sau nu. După, după cum am spus, acest punct nu trebuie discutat acum, însă dau din nou uh, cuvântul colegului pentru a vă răspunde vreau să spun colegului meu că dacă am analizat pe harta Europei interdicțiile care sunt în vigoare în anumite state membre, în ceea ce privește limita de plată în numerar, atunci uh, am vedea cu claritate că ceea ce am spus eu nu este o prostie. De fapt, în jur de 12 țări din UE au impus astfel de limite, printre care Franța, pe care l-am citat mai devreme, și, din câte știu eu, toate țările astea sunt operaționale pe piață, deci nu sunt uh, niște excluși. Deci, ce spuneam eu, domnule președinte, pe, uh, în astfel de documente în care se arată care este drumul de urmat pentru anumite chestiuni, ar fi bine să se armonizeze astfel de plafoane, să se vadă până unde se poate merge. Însă, uh, este o chestiune care este deja funcțională în peste 12 țări din UE. Da, faptele sunt puțin diferite. Infractorii n-au nevoie, nu mai au nevoie de numerar neapărat. Își pot uh, înființa o firmă sau chiar o bancă pentru care să se ocupe de afacerile lor, deci uh, desfințarea bagnotei de 500 de euro de către BCE este, ar fi o măsură rațională, însă uh, pentru condamnarea, o condamnare generală a plăților în numerar, în Europa nu cred că s-ar găsi o majoritate. Dacă nimeni altcineva nu mai ia cuvântul, dau cuvântul raportorului pentru a răspunde tuturor intervențiilor de până acum. Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru comentariile uh, pozitive și valoroase pe care le-au făcut. Colegul meu nu este aici, dar uh, a fost la început. Raportul este unul bun, cu compromisuri bune și care își dorește să fie o sursă de inspirație pentru munca care ne așteaptă pe viitor. Vreau să spun asta încă de la început, pentru că s-au prezentat multe idei și au apărut chiar și în cadrul acestei dezbateri, care sunt acoperite în mod general în raport, însă, bineînțeles, ar trebui detaliate în foruri ulterioare bineînțeles, uh, și aici, dar și în comisiile competente ale Parlamentului. Ar fi bine ca dacă venim cu recomandări, ele să fie și implementate după aceea. S-a vorbit despre eludarea fiscală și evaziunea fiscală, despre ce este legal și ilegal și cred că această diferență este foarte utilă. Dacă vorbim despre evaziunea fiscală, știm și ne-am dat seama uh, în munca noastră că avem nevoie de o aplicare a legii mult mai bună, de o cooperare mai bună între unitățile de informații financiare la nivelul UE, dar dacă e vorba de eludarea fiscală, și aici avem nevoie de măsuri legislative. Trebuie să ne asigurăm că uh, impozitele sunt plătite acolo unde se creează valoarea și aceasta pentru a asigura o concurență loială la nivelul financiar și al societăților noastre. Deci, ambele elemente sunt importante și e esențial să înțelegem că strategiile sunt diferite față de cele două fenomene. Un coleg SD a menționat uh, societățile de tip cutie pușcală, uh, poștală. E vorba de uh, tot felul de entități și companii care reprezintă într-adevăr o problemă și așa cum am văzut și în cadrul audierilor, dacă există resurse suficiente ca persoană fizică sau uh, uh juridică, poți să cumperi orice și asta într-o structură legală poate fi utilizat în tot felul de scopuri ilegale. Iată ce am descoperit și în uh, uh audierile noastre. Câțiva uh, colegi au vorbit despre codul de conduită în ceea ce privește impozitarea uh, societăților și eu sunt uh, de acord cu multe lucruri care s-au spus aici. Ar trebui să convingem și Consiliul că dacă dorim o cooperare sinceră la nivelul UE pentru o impozitare corectă pentru a lupta împotriva spălării de bani și așa mai departe, avem nevoie de mai multă cooperare. Iar uh, partea uh, pentru societăți, uh, este clar că în ultimii 19 ani aceasta pur și simplu n-a existat și trebuia să se elimine și impozitarea transfrontalieră. S-a lucrat în secret, cu unanimitate, dincolo de sfera publică, și probabil că avem nevoie de o reformă generală a acestui sistem, un lucru care este inclus și în raportul nostru și în raportul taxe 2, dar va trebui să menținem presiunile pentru a atinge acest obiectiv. Comisia uh, va trebui să facă o adevărată evaluare a situației după 19 uh, ani, uh, să se vadă cum a funcționat acest cod de conduită și cât de mult succes a avut pentru a face față problemelor transfrontaliere, și sper că în felul acesta să convingem Consiliul să-și schimbe atitudinea. Și știu că cetățenii europeni se așteaptă la mai multă transparență atunci când dezbatem aceste uh, dosare, să vedem ce guverne, ce țări uh, blochează uh, progresele și nevoia de reformă. După cum spuneam mai devreme, s-au menționat multe chestiuni problema listelor, a sancțiunilor, a îndeplinirii obligațiilor, problema jurisdicțiilor care nu cooperează uh, în scop uh, fiscal. E adevărat uh, că nu avem uh, o listă exhaustivă și uh, scopul nostru este acela de a schimba sistemul pentru ca până la urmă să se respecte uh, Uh, regulile și să există o cooperare pentru a evita uh, paradisurile fiscale. Deci aici sunt absolut de acord. Mai mulți colegi, printre care și uh, colegi de la ALDE, au spus că este vorba de restabilirea încrederii cetățenilor în instituțiile noastre, a contractului social, un coleg de la ALDE a folosit acest termen și sunt absolut de acord. Politicile fiscale de multe ori sunt uh, văzute ca fiind arbitrare. Am văzut uh, că atunci când e vorba de marile companii, de multe ori plătesc uh, aproape zero taxe, în timp ce IMM-urile plătesc foarte mult, nivelul cel mai ridicat, practic, de impozitare a societăților, ceea ce nu este corect. Iar uh, bogații, fie că e vorba de uh, staruri, celebrități și așa mai departe, și ei uh, uh, sunt în categoria celor care fac evaziune fiscală, deci ar trebui să revină în rândul cetățenilor. S-a menționat și problema follow-up-ului, a urmării acestui raport și, așa cum spunea uh, și colegul finlandez de la ECR, munca noastră abia a început. Nu se termină prin adoptarea raportului, de aceea uh, continuarea este extrem de importantă și toate ideile pe care le-ați prezentat cred că trebuie utilizate, chiar dacă nu au fost acoperite complet uh, în raport și avem un punct de plecare bun din punctul meu de vedere. Să continuăm, deci, munca bună pe care am început-o. Și aș mai avea un comentariu. Din punctul meu de vedere, ca și raportor, rezultatele noastre, uh, ceea ce am uh, aflat, am identificat noi, cred că este bine uh, să dăm dovadă de o precizie deosebită. Nu e vorba aici de a arăta cu degetul pe cineva, dar în audierile pe care le-am avut, am văzut că unii, uh, deși au fost invitați, uh, nu s-au prezentat și cred că asta trebuie să uh, se vadă în mod public. Iar, pe de altă parte, guvernele, companiile, firmele care n-au venit ar trebui să explice, să se justifice, să spună de ce nu s-au prezentat. Nu știu dacă m-am lungit prea mult, în încheiere aș vrea numai să spun că mulțumesc uh, foarte mult colegilor și mulțumesc uh, sincer președintelui pentru că a condus uh, această muncă atât de importantă. Mulțumesc de asemenea și secretariatului pentru susținerea sa. Nu îi avem doar pe co-raportori în spatele nostru, ci grupul întreg și toți cei care ne susțin și e important ca Parlamentul să facă ceva. Deși am avut uh, o limită uh, din punctul de vedere a resurselor și al uh, cadrului legal, am reușit totuși să facem ceva și pentru aceasta vă mulțumesc tuturor. Mulțumesc raportorului. S-a referit la toate punctele amintite în discuția de astăzi și aș dori să vă mulțumesc în mod special mai ales pentru că în amendamentele de compromis ați făcut diferența între activitățile ilegale de evaziune fiscală și de evitarea uh, plății impozitelor care este permisă de anumite jurisdicții uh, fiscale. Molly a spus că, și, și mi-am notat acest lucru, că uh, până la urmă societățile comerciale ar fi de vină. Nu este, eu, eu nu sunt de acord. Societățile comerciale profită de formele cadrelor legislative făcute astfel încât să atragă societățile să desfășoare activitățile în jurisdicțiile uh, respective. Deci nu cred că trebuie să dăm vina pe, pe întreprinderi și audierea cu BASF ne-a, dem- ne-a demonstrat că Managerii de top sunt cei care folosesc uh, ofertele de pe piață și că ei sunt obligați în fața acționarilor să uh, obțină, să ia cea mai bună ofertă de pe piață din punct de vedere fiscal. Deci politicienii din acest punct de vedere ar trebui să facă. Mulțumesc uh, raportorilor, domnul Fan Candelare a asistat la ultima intervenție, la intervenția conclusivă. Uh, am explicat colegilor că ai participat, uh, ai participat la o votare, uh, așa cum a făcut-o și doamna Gomes și totuși întreb pe cei prezenți dacă doresc să mai intervină după intervenția coraportorului. Molly, după care Darius. Mulțumesc. Am crezut că sunt uh, două rânduri de vorbitori, dar oricum, dacă îmi permiteți, uh, voi interveni încă o dată pentru a atrage atenția asupra unor amendamente cheie pe care le-am prezentat și care nu au fost incluse în compromisuri. Am făcut aici împreună un drum uh, lung și aș vrea să vă încurajez să mergeți mai departe în sensul pe care ne-l uh, dorim noi, în ceea ce privește societățile de tip uh, cutie poștală care sunt esențiale uh, în ceea ce privește evaziunea fiscală, așa cum am descoperit în Panama Papers. Avem uh, o propunere și anume ca companiile să ofere justificare economică pentru a se stabili într-o jurisdicție offshore. E vorba de amendamentul 65 și uh, sarcina probei este pusă pe umerii societăților, deci trebuie să ofere justificare economică și să nu se folosească doar de scopurile de evaziune și eludare fiscală. De asemenea, utilizarea intermediarilor. Am menționat deja acest punct, uh, care sunt esențial în ceea ce privește practicile fiscale uh, ilegale. Avem instituții la nivel european care sunt proactive și noi considerăm că beneficiarii acestor intermediari care s-au implicat în planificarea fiscală agresivă trebuie să fie și ei uh, sancționați pentru că noi oferim mulți bani publici, uh, fonduri care ajung uh, la aceste persoane și sunt utilizate în mod, uh, utilizați în mod ilegal. Am dorit ca acest punct să fie reîntărit în raport. Considerăm, de asemenea, din punctul de vedere al intermediarilor, că nu trebuie să li se permite să se, se autoreglementeze. Ar trebui să existe cod de conduită la un standard mai ridicat și să se țină cont de licențele uh, alocate. De asemenea, uh, ar trebui să existe o autoritate sau un supervizor național independent pentru ei. Și uh, problema achizițiilor publice și nu uh, mai am multe. Amendamentul 77 se referă la Uh, achizițiile publice, astfel încât companiile care se află în paradisuri fiscale sau care au fost condamnate pentru aceasta să nu poată participa la achizițiile publice. Dar trebui să utilizăm și uh, acordurile comerciale pentru a limita uh, Uh, um, comerțul cu țări care uh, favorizează astfel de jurisdicții precum uh, paradisurile fiscale. Sper deci să acordați mai multă importanță acestor amendamente pe care le-am prezentat. Am să trimit și un e-mail pentru a prezenta textul în scris. Trebuie să vă contrazic în mod expres vis-a-vis de un drept, dreptul de autoreglementare diferi, al diferiților intermediari a dovedit că poate funcționa este parte din uh, cadrul legislativ a multor state, însă sunt de acord că ar trebui să existe obligația de, raporta, de raportare și un control din partea autorităților de, de, de stat. Însă, ideea verzilor de a desfința toate acest, toți acești intermediari mi se pare prea exagerată. Darius Rozate are acum cuvântul două minute. Uh, I apologize for not being able to attend. Îmi cer scuze pentru că nu am reușit să vin mai devreme, a trebuit să conduc o altă reuniune. Uh, uh, Din păcate nu eram aici pentru a asculta celelalte intervenții, însă aș face două comentarii. În primul rând, noi, pp ul am dorit întotdeauna să avem un raport puternic care să transmită un mesaj foarte clar Comisiei și statelor membre. Să arate că e nevoie de acțiuni specifice pentru a uh, reduce uh, eludarea și evaziunea fiscală și spălarea de bani. Și pentru a susține uh, proiectul de raport și recomandările acestuia, și pot să spun că sunt surprins de Uh, numitorul comun atât de extins la care ați ajuns uh, în ciuda dezbaterilor destul de aprinse pe care le-am avut, însă rezultatul cred că este nemaipomenit și vreau să vă mulțumesc pentru aceasta. Deși mai sunt uh, chestiuni care au rămas în suspans, am reușit să ajungem la acord la mai multe elemente fundamentale și vom lucra și în următoarele zile. Așa că uh, vreau să mulțumesc ambilor uh, raportori pentru munca lor și pentru uh, dorința de a coopera în mod deschis cu toate grupurile. În al doilea rând, chestiunile controversate, cum ar fi, de exemplu, acel naming and shaming, deci arătarea cu degetul, lista neagră, follow-up-ul, președintele a propus un compromis bun care a fost discutat la grupurile politice și am putea utiliza, de exemplu, organele existente la Parlamentul European, taxe sau uh, uh, comisii mixte, jurii libe, econ cu altele pentru a, a face un follow-up al acestei uh, chestiuni. Însă cred uh, sincer că nu ar trebui să ne oprim aici uh, după ce încheiem raportul, pentru că apar tot felul de cazuri tot timpul pe care trebuie să le avem în vedere. Și cred că Parlamentul ar trebui să dea dovadă de uh, foarte mare atenție să facă în continuare presiune atât asupra Comisiei cât și a statelor membre pentru a elimina lacunele existente, pentru a arăta cetățenilor că Uh, avem o atitudine foarte serioasă față de problemele fiscale, pentru că asta se așteaptă de la noi. Iepe, tu noch Îți mulțumesc. Iepe, dacă dorești o remarcă finală, după care cred că o să încheiem acest punct. And, um... Foarte pe scurt. În primul rând, am reușit să avem multe compromisuri între raportorii din umbră, care au acoperit uh, majoritatea elementelor tratate astăzi aici. Sunt mulțumit cu amendamentele de compromis la care am ajuns și, uh, bineînțeles, uh, oricând pot spune da, am fi dorit să mergem în direcția asta sau să fi adăugat și mai multe amendamente. Însă rezultatul la care am ajuns cred că este bun și important este să avem un raport cu o majoritate largă care să-l susțină. Cetățenii se așteaptă uh, de la un mesaj puternic de la noi, pe care Parlamentul să-l susțină din plin. Pe de altă parte, au spus mulți astăzi aici, nu e de ajuns să avem numai un raport, pentru că vor apărea tot felul de alte scandaluri. Asta pe de o parte și pe de altă parte, recomandările noastre trebuie să fie implementate. Deci uh, trebuie să existe o urmare a muncii noastre. Am mai spus-o și vreau să o reiterez uh, încă o dată. Uh, misiunea noastră nu se termină aici, ci vom continua. Mulțumesc! Mulțumesc! La încheierea discutării punctului 5, permiteți-mi să mulțumesc raportorilor, coordonatorilor și raportorilor din umbră și în mod special colegilor care în ultimul an și jumătate au participat la activitatea comisiei noastre. Mi-aș dori uh, ca secretariatul să redacteze o listă de uh, prezență <laughs> pentru că dorința de a face parte din această comisie a fost mult mai mare la începutul acestei uh, la începutul activității acestei comisii și uh, s-a tot uh, subțiat apoi pe parcursul timpului. Mulțumesc uh, tuturor celor care au uh, participat la această discuție. Punctul 6. Chestiuni diverse are cuvântul doamna Sulin. Hvala uh, za besedo. Zelo bom kratka, se pa vezujem na vaše... Mulțumesc. Voi fi foarte succintă. Aș vrea să mă leg de ceea ce spuneați dumneavoastră la început. S-a spus că la una din reuniunile pe care le-am avut în luna octombrie. Aha, ok. aia, ok. Ja, thank you. Da boste obravnavali ugotavljanje zlorab v Deci spuneam că dacă am fi deci referitor la identificarea abuzurilor din sistemul uh, sloven. Aș vrea să vă informez că uh, în Parlamentul sloven, Comisia de Anchetă a organizat o reuniune în luna septembrie, reuniune când uh, s-a pregătit raportul în legătură cu identificarea responsabilităților din sistemul bancar sloven în ceea ce privește spălarea de bani. Nova Ljubljanska Banca a făcut posibil ca un cetățean britanic de origine iraniană, timp de 2 ani de zile, să alimenteze conturi, deci via această bancă, conturi din Iran, din uh, Rusia și din alte țări terțe. Banii care proveneau din aceste țări, deci uh, ajungeau în contul lui din Slovenia, de unde erau transferiți după aceea uh, în alte conturi în diferite țări. Banca slovenă e banca cu care acest cetățean am decis să organizăm o audiere pe caz, pentru a discuta cazul Azerbaijan și cazul din uh, Slovenia în a treia săptămână din noiembrie și v-aș ruga să ne transmiteți documentele dumneavoastră pentru a pregăti această audiere și după verificarea, după o verificare din partea secretariatului, am planificat această audiere pentru după masa zile de 22 noiembrie. Aveam nevoie și de servicii de uh, interpretariat, de exemplu, deci doream pur și simplu să vă spun că în data de 22 noiembrie o să avem o audiere publică în care vom discuta cazul din Slovenia și cazul din Azerbaijan. La începutul reuniunii noastre anunțasem acest lucru fără a preciza o dată și v-aș mulțumi, stimată colegă, dacă documentele dumneavoastră ați putea să le transmiteți președinției, secretariatului, coordonatorilor și raportorilor, dacă sunteți de acord. Vă mulțumesc pentru că uh, cred că uh, astfel uh, răspundem dorinței dumneavoastră de a discuta în mod public acest caz din, din Slovenia. Vă mulțumesc! reuniunile următoare, după cum am spus deja la începutul acestei reuniuni, dacă toate lucrurile merg bine, dacă până marți nu vor fi depuse obiecții majore, miercuri între 15 și 17.30 uh, vom vota amendamentele de, de, de compromis, astfel încât să ne putem încheia uh, provizorul activitatea. Raportul și amendamentele vor merge apoi la grupurile, la grupurile politice, după care vom avea în data de 22 o din nou Uniunea coordonatorilor și uh, Uh, grupurile politice vor avea posibilitatea ca, dincolo de amendamentele votate, să formuleze propriile recomandări politice suplimentare și apoi votarea finală va avea loc în decembrie în plenar. Aș dori să mulțumesc tuturor, aș dori să mulțumesc secretariatului în mod special domnului Corvat, care a, domnul Corvat care va trebui să redacteze listele de vot, va, mea, va mai avea mult de lucru, cred că va trebui să lucreze neîncetat până mâine. Mulțumesc tuturor, domnul președinte mulțumesc și interpreților, mulțumim și noi și se încheie în mod oficial această ședință. Vă mulțumesc!